studenților. Vreau să-i mulțumesc doamnei Bastos și domnului Sartori și raportorii din comisii care m-au ajutat foarte mult în munca mea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea se încheie. Votul va avea loc la ora 12 mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi întrebări cu solicitare de răspuns oral, întrebările adresate comisiei. Prima întrebare este adresată de domnul Parnio, domnului comisar Dali, se referă la interdicția comercializării medicamentului mediator. Domnule comisar. Commissioner, thank you. Well, thank you very much, madam. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimați deputați. Aș vrea să răspund celor patru întrebări care mi-au fost adresate. Prima era, poate Comisia să explice de ce nu s-a luat o hotărâre în 1998 pentru a interzice comercializarea medicamentelor care conțineau Benfluorex? Răspunsul este, Benfluorexul a fost uh, o substanță despre care s-a discutat în 1998. Și acest lucru s-a întâmplat atât la Agenția Europeană pentru Medicamente, cât și la Comitetul de uh, Supraveghere, um, um Comitetul a produselor uh, farmaceutice. Și s-a discutat despre anumiți agenți uh, um, anacorectici, dar grupul de lucru de farmacovigilență nu a considerat că exista o amenințare, că existau suficiente dovezi pentru ca această substanță să fie interzisă. Și s-a considerat în 1999, după ce au continuat discuțiile în acest grup de lucru, că nu existau în continuare motive pentru retragerea de pe piață a acestor substanțe. A doua întrebare era, oare Comisia n-ar fi trebuit să fie alertată de faptul că în Spania și în Italia aceste medicamente au fost interzise? Iată răspunsul meu. Spania și Italia nu au revocat autorizația de comercializare a Benflorexului. De fapt, prima oară când un stat membru a făcut o asemenea revocare pentru mediator a fost în 2009 când Franța a suspendat uh, autorizația de comercializare pe piața sa internă. În Spania, Servier a uh, retras această uh, autorizație de comercializare pe piață în anul 2003 și apoi această autorizație nu a fost uh, reînnoită. Același lucru s-a întâmplat și în Italia, dar produsul a rămas autorizat în Franța, Luxemburg, Portugalia și Grecia. La grupul de lucru despre farmacovigilență s-a discutat despre Ben Florex și este, cum știți, un cadru în care statele membre pot să facă schimb de date. Vreau să vă spun că monitorizarea datelor care țin de farmacovigilență în ce privește autorizațiile de comercializare pe piețele naționale ține de competența exclusivă a statelor membre. Deci Comisia nu are decât competențe foarte limitate în domeniu. Comisia poate să lanseze o evaluare la nivel european prin intermediul Agenției Europene de Medicamente în numai două situații. Prima situație, atunci când mai multe state membre au adoptat opinii divergente în ce privește autorizația de comercializare a unui medicament. A doua situație este atunci când, din cauza informațiilor legate de farmacovigilență, se crede că ar trebui uh, suspendat un anumit medicament sau, din, din potrivă, reautorizat. Având în vedere faptul că uh, în acel moment nu existau asemenea hotărâri divergente uh, în mai multe state membre, Comisia Europeană nu a putut să lanseze o asemenea evaluare la nivel european prin intermediul Agenției Europene pentru Medicamente. Ultima întrebare. De ce Comisia a așteptat până în iunie 2010 pentru a lua o decizie fermă privind comercializarea acestei molecule? Răspunsul este următorul. Cum spuneam, numai în 2009 Franța a suspendat autorizația de comercializare a medicamentului mediator. Comisia care și-a început mandatul în 2004 a considerat că o asemenea decizie necesita revizuirea uh, tuturor autorizațiilor de comercializare uh, a uh, medicamentelor care conțineau Benflorex. Vreau să subliniez faptul că noua legislație în ce privește farmacovigilența care a fost adoptată pe 15 decembrie 2010 are noi uh, dispoziții care dau noi competențe Agenției Europene pentru Medicamente. Există și noi proceduri la nivel european pentru a uh, evalua mai bine sistemele de alertă preventivă pentru anumite medicamente care ar fi interzise de unul sau mai multe state membre. Prin urmare, noi am cerut agenției să facă o evaluare retrospectivă a folosirii acestor medicamente. Mai bine zis, aceasta era întrebarea și răspunsul meu este că nu. Până în prezent, noi nu am cerut Agenției Europene pentru Medicamente să facă un asemenea studiu retrospectiv. Raportul autorităților franceze ne-a arătat că numai în Franța s-a folosit pe scară largă și s-a prescris pe scară largă acest medicament. Președinta, vreau să vă explic foarte clar cum voi proceda în această seară cu întrebările suplimentare. Am să vă rog pe toți să puneți întrebările suplimentare, deci unii după alții și apoi comisarul vă va răspunde la toți în bloc. Și nu uitați că nu aveți mai mult de 30 de secunde pentru o întrebare suplimentară. Dau cuvântul domnului Parniu pentru o întrebare suplimentară. Da, întrebare suplimentară foarte scurtă, domnule comisar, având în vedere răspunsurile pe care mi le-ați dat. Vă mulțumesc pentru precizările pe care le-ați făcut. Așa cum ați spus și dumneavoastră, 2003, 2005, laboratorul uh, care uh, producea acest medicament a hotărât ca el să nu mai fie comercializat în Spania și în Italia. Apoi ați spus că grupul de lucru de farmacovigilență nu a cerut uh, suprimarea um, sau suspendarea autorizației acestui medicament, pe când el fusese deja suspendat încă din 1997 în Statele Unite. Știm că o piață precum cea a Uniunii Europene cu 500 de milioane de consumatori potențiali, este uh, o miză importantă pentru un producător de medicamente. Și mă întreb cum putem face pe viitor pentru ca Um, ținând cont de competențele uh, întărite ale Comisiei Europene și ale Agenției Europene pentru Medicamente, să evităm un scenariu catastrofă precum cel din Franța. Președinta, repet, întrebările suplimentare nu trebuie să uh, depășească 30 de secunde. Îmi pare rău, acestea sunt regulile, avem multe întrebări și aș vrea să putem să le trecem pe toate în revistă. Domnul talabelat, mai dorește să pună o întrebare suplimentară. Domnule comisar, haideți să extindem dezbaterea, pentru că mediator nu este decât vârful icebergului. Putem să ne întrebăm de ce un medicament, indiferent despre care este vorba, poate să fie retras uh, de pe stat, dintr-un stat membru și să fie vândut în continuare într-un alt stat membru, deși în primul stat membru s-a considerat că era un medicament uh, cu risc sau chiar mortal. Oare uh, a, a, concluziile Agenției Europene pentru Medicamente nu au o valoare uh, de um, lege, nu sunt obligatorii pentru toate statele membre? Domnul comisar, de fapt, în momentul în care au avut loc evenimentele pe care le-am menționat în primul meu răspuns, așa cum v-am mai spus, se făcea clar distinția între autoritatea europeană și statele membre. Și, de fapt, această distinție se face în continuare și statele membre țin mult la ea. Iată de ce noi credem că procedurile de farmacovigilență ar trebui să fie întărite în 2004 s-a făcut un pas înainte atunci când întreaga procedură a fost revizuită, precum și în ultimul acord din 2010. Acum avem mai multe elemente care ne permit să luăm măsuri, mai ales la nivel european, pentru a garanta că atunci când un anumit medicament este retras de pe uh, piață într-un stat membru să se poată lua uh, măsuri la nivel european. Așa ceva nu era posibil înainte. Iată ce pot să spun despre uh, situație în momentul de față. Eu am cerut serviciilor mele să facă un test de stres al noilor uh, procese, a noilor procese și proceduri de farmacovigilență și să se folosească de uh, ce s-a întâmplat cu medicamentul mediator drept uh, caz de studiat. Pentru că trebuie să fim siguri că va exista un vademe cumva exista posibilitatea să evităm pe viitor asemenea situații și pot să vă promit că pe viitor o să vă spun care au fost rezultatele acestor, acestui studiu făcut de serviciile mele. Mulțumesc, trecem la întrebarea domnului Belet, care este adresată domnului comisar Pibalgs despre vânzarea abonamentelor iPad de către Apple. Deci, domnule comisar, când sunteți gata, vă rog să răspundeți. Uh, președinte, membri ai Parlamentului, Apple a anunțat astăzi că va oferi uh, abonamente pentru reviste și uh, ziare doar prin intermediul magazinului său online. Însă, editorii vor reuși în continuare prin intermediul web, paginilor lor de internet să vândă astfel de amen, uh, abonamente. Însă, în ceea ce privește apps-urile uh, pentru iPad, nu vor mai putea vinde aceste abonamente uh, dacă, decât prin magazinul iTunes. Dacă vorbim despre încălcarea tuturor legilor concurenței, trebuie să ne gândim la poziția pe care o are Apple pe piața re- relevantă. Însă ce înseamnă piață relevantă în acest caz? Pentru că această piață este în continuare nouă și în curs de uh, dezvoltare. Există o serie de platforme similare și, de asemenea, uh, aparate care oferă aceleași caracteristici, cu toate le uh, Uh, asociate unor magazine online specifice. Prin urmare, uh, situația este neclară și în curs de dezvoltare. Însă, odată ce piața va fi clar definită, atunci problema aceasta de dominanță pe piață va putea să fie uh, analizată. Ce înseamnă um, poziție uh, dominantă, uh, conform curții de justiție? Înseamnă poziția unei companii o poziție care uh, îi permite respectivei companii să se uh, dezvolte independent de competitori și uh, clienți și, bineînțeles, independent de dorințele consumatorilor. comisia ține cont de faptul că există platforme alternative. De asemenea, ține cont de faptul că există o serie de societăți care vor uh, lansa sau au lansat deja uh, produse similare iPad-ului. Prin urmare, Comisia este foarte atentă la ceea ce se întâmplă în cadrul acestei uh, piețe, urmărește acțiunile Apple în uh, colaborare cu agențiile naționale. Vă mulțumim, domnule Pirbikes, um, din nou, toate întrebările suplimentare împreună, însă mai întâi domnul Bel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, astăzi la prânz Apple a anunțat că oferă un nou model abona- abonaților. Este clar că încearcă să obțină, să tragă foloase uh, Uh, de pe urma poziției pe care o are. Iar această poziție dominantă pe care o are Apple are efecte asupra celorlalți concurenți din Europa. Și întrebarea mea, aveți de gând să faceți ceva pentru a rezolva problema? Doriți să întreprindeți inițiative și în ce perioadă? Uh, vor uh, dura săptămâni, vor trece săptămâni sau luni înainte de inițiativa Comisiei? Vă mulțumesc. Domnul Țiefca. Domnule comisar, vă mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră. Însă, mi se pare că nu ați răspuns la o întrebare esențială. Care este aceasta? Întrebarea era Credeți că știți care este cota de piață pe care o, o poate ocupa în Europa produsul oferit de Apple? Răspunsul dumneavoastră a fost unul foarte neclar, însă ce vrem noi să aflăm de fapt? Uh, în, în ce moment va deveni într-adevăr uh, Apple uh, concurentul dominant, firma dominată pe piața europeană? Domnul P. Balks. Încă nu știm dacă Apple deține această poziție dominantă în Europa. Uh, trebuie să ne dăm seama ce înseamnă piața uh, aceasta și, de asemenea, ce înseamnă uh, poziție dominantă pe această piață. Pentru că piața este în curs de dezvoltare, este prematur să luăm o decizie. În cazul în care uh, se va dovedi că Apple nu uh, obține sau nu vizează această poziție dominantă, atunci acțiunile comisiei nu sunt necesare. Însă vă asigur că comisia se bazează pe legile concurenței în vigoare. Va analiza situația și va lua măsurile necesare în momentul în care acestea vor fi uh, necesare. Adică după ce ne vom da seama 100% că acțiunile acestea sunt necesare. Deci fiți liniștiți, vom întreprinde inițiative în cazul în care lucrul acesta este necesar. Urmează următoarea întrebare, se referă la protejarea investițiilor în contextul negocierilor dintre EU, UE și Rusia uh, pentru un nou tratat de parteneriat și cooperare. Stimați deputați, 2 miliarde de uh, Uniune Europeană au fost investite de Uniunea Europeană în Rusia în ultimul an, făcând din Uniunea Europeană cel mai mare investitor în Federația Rusă. Este esențial să ne asigurăm că principiile cheie stipulate de uh, tratatul privind Carta Energiei vor fi uh, susținute la negocierile actuale dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la noul tratat. Prevederile relevante trebuie să includă protecția investițiilor în sectorul energiei și mai ales un mecanism puternic de rezolvare a uh, divergențelor. Trebuie să se facă acest lucru prin canalele Uniunii Europene de evaluare și tratatul privind Carta Energiei trebuie să rămână un uh, instrument multilateral care să guverneze relațiile din domeniul energiei la nivel internațional. Acesta stabilește reguli obligatorii privind protecția investițiilor, tranzit și conține și uh, uh pro, prevederi privind mecanismele de soluționare a litigiilor. Angajamentul reînnoit al Rusiei față de tratatul privind Carta Energiei a fost exprimat din nou la ultimul summit UE-Rusia și este foarte important. Va urma o abordare constructivă și deschisă. Și de aceea Uniunea Europeană salută faptul că Rusia este interesată de un cadru juridic obligatoriu, dată fiind ultima sa propunere de proiect de convenție pentru asigurarea siguranței energetice internaționale. Acest proces ar reprezenta un context adecvat pentru negocierile multilaterale pe această propunere. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Andrichiene, avete cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am o întrebare adițională. În Parlamentul European lucrăm la ora actuală pe politica uh, viitoare de investiții și în legătură cu Rusia auzim foarte mult vorbindu-se despre extinderea firmelor ruse pe piața europeană, mai ales în sectorul energetic. În același timp, investitorii europeni au mari dificultăți atunci când investesc în Rusia, mai ales în sectoare pe care Rusia le consideră strategice și mai ales sectorul energiei. Cum intenționează Comisia să se asigure că principiul reciprocității în relația de investiții se menține în noul acord de parteneriat? Vă mulțumesc! Domnule comisar, aveți cuvânt. Vom avea săptămâna viitoare o întâlnire a colegiului cu guvernul rus și cu siguranță se va discuta și despre politica de investiții. De ambele părți există uh, anumite argumente. Rusia consideră că, un, că nici investițiile lor nu sunt întotdeauna bine primite în Uniunea Europeană. Negocierile sunt în curs de desfășurare și în același timp vreau să spun clar că în ultimul an relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană au început să se amelioreze. Așadar, partea rusă a dat dovadă de mai multă deschidere în discutarea chestiunilor în detaliu. Cred însă că această relație se va dezvolta pe baza noului acord pe care l-am menționat și acesta va conține clauze foarte puternice de protecție a investițiilor și acesta este singurul mod în care putem evita situații în care una dintre părți nu respectă regulile. Eu cred că dinamica actuală politică ne dă speranță că vom uh, ajunge la un acord bun și foarte puternic. E clar că în ultimul an au existat uh, modificări pozitive ale relațiilor noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Trecem la următoarea întrebare din partea doamnei Jensen. Se referă la sprijinul UE pentru Fondul Global de Luptă împotriva HIV, SIDA, tuberculozei și malariei, domnule comisar. Members. Doamnă președinte, stimați deputați, este o întrebare foarte pertinentă despre o temă care este foarte importantă în ochii Comisiei și credeți-ne că o, o urmărim uh, îndeaproape. Comisia este unul dintre principalele surse de fonduri pentru acest organism ONU și noi avem intenția să cooperăm cu fondul pentru a rezolva problemele care au apărat, astfel încât Comisia Europeană să continue să fie principalul uh, finanțator al acestui fond. Problemele identificate nu uh, sunt acte comise de uh, fondul însuși, ci de persoanele din țările destinatare ale fondurilor care uh, nu au folosit așa cum trebuiau, uh, așa cum trebuia banii care le-au fost alocați. Dar, cum spuneam, vrem să uh, cooperăm cu uh, reprezentanții fondului pentru a uh, se permite clarificarea tuturor acestor cazuri de uh, deturnare de fonduri și de corupție. Se știe foarte bine că s-au desfășurat mai multe anchete comandate de către Biroul Secretariatului General și sunt anchete care uh, s-au bazat pe informații primite în ce privește uh, folosirea neadecvată a fondurilor și în urma acestor anchete s-a publicat un raport pe site-ul fondului și s-a arătat că politicile fondului care uh, nu admit niciun fel de formă de corupție au fost bine implementate în statele vizate. Și așa cum prevăd perspectivele financiare ale Uniunii Europene, fondul global de luptă împotriva HIV-SIDA, tuberculozei și malare îndeplinește toate criteriile pentru a beneficia în continuare de finanțare din partea noastră. Și considerăm că controlele și inspecțiile care sunt făcute uh, în cadrul fondului respectă toate condițiile, toate standardele noastre, lucru pe care l-am constatat cu ocazia unei evaluări făcute în noiembrie 2010. Cu alte cuvinte, toate fondurile care sunt primite sunt bine gestionate, însă auditorii au spus că în, uh, în plus față de uh, strategia de gestionare a riscului ar trebui să se facă mai multe inspecții la fața locului și că ar trebui să se opereze niște modificări uh, astfel încât uh, agenda uh, acestui fond pentru anul 2011 să conțină mai multe puncte legate de lupta împotriva eventualelor caze de corupție. Oricum, noi vom organiza o nouă uh, misiune de um, control și pot să vă spun că deja l-am uh, consultat pe domnul Cazașni, care este directorul executiv al fondului, pentru a-i spune că e nevoie de reforme urgente, astfel încât uh, gestionarea riscului legate de folosirea banilor în țările destinatare să fie mai um, bine controlată și mai bine implementată. Va exista și o evaluare uh, uh, externă a acestui fond și a felului în care funcționează. Deci, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, Comisia Europeană a considerat că poate să continue să uh, Uh, acorde finanțare acestui fond cu precizarea că atâta timp cât directorul executiv uh, al fondului nu ia măsurile pe care noi le-am recomandat pentru a aduce transparență totală în toate practicile <clears throat> acestui fond, uh, există riscul ca noi să suspendăm respectivele subvenții. Comisia vrea să identifice criteriile de aplicat înainte de a relua acordarea de fonduri. Vrem să avem mecanisme de prevenire uh, și de combatere a fraudei. Dar e vorba despre măsuri care, bineînțeles, nu trebuie să uh, fie în detrimentul uh, pacienților. Știm că cu cât timpul trece, dacă uh, uh, menținem suspendarea plăților, nu este uh, alternativa cea mai bună. Deci cel mai bine ar fi să avem mecanisme de control la uh, nivelul țărilor care sunt principalele beneficiare ale fondurilor, astfel încât să ne asigurăm că ele nu sunt folosite în mod ilegal, că nu există corupție sau fraudă și ca noi să putem să reluăm aceste plăți. Vă mulțumesc, domnule comisar. Este o întrebare care interesează multă lume. Nu pot să accept decât întrebarea suplimentară a autorului și a altor două persoane. Deci, doamna Jensen, apoi domnul Cashman și apoi domnul Papa Nicolau. Deci, doamna Jensen, mai întâi. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru răspunsul dumnealui detaliat și pentru faptul că a fost la curent cu ce s-a întâmplat la, uh, în cadrul acestui fond și că a luat lucrurile foarte în serios. Am o întrebare foarte concretă, domnule comisar. Care este calendarul prevăzut uh, în ce privește suspendarea plăților? În cât timp credeți că se va putea găsi o soluție pentru problemele întâlnite. Așa cum ați spus și dumneavoastră, este un fond deosebit de important pentru persoanele afectate de toate aceste boli și deci vreau să știu uh, în cât timp aceste plăți vor putea să fie reluate. Mulțumesc. Acum o întrebare din partea domnului Cashman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Sunteți de acord cu faptul că acest fond este unul vital și că ar fi o adevărată crimă să suspendăm plățile, pentru că toate aceste proiecte care salvează vieți ar fi și ele suspendate. Apoi, sunteți de acord cu faptul că ar trebui să consolidăm mecanismele de control, dar în același timp ar trebui să ne reînnoim angajamentul de a uh, uh subvenționa acest fond pentru a ajuta persoanele care sunt afectate de HIV, SIDA, de tuberculoză și malaria și faptul că există unii care uh, se amuză să, să profite de acești bani care nu se destinați lor, nu trebuie să fie în detrimentul uh, bolnavilor. Mulțumesc. Domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, uh, domnule comisar, de răspunsul dumneavoastră. Potrivit datelor care au fost publicate, Uniunea Europeană între 2002 și 2010 a contribuit cu sume considerabile. Mai mult de 912 milioane de euro, dacă am înțeles eu bine, și noi reprezentăm practic 60% din totalul bugetului acestui fond. Eu vreau să știu dacă Comisia a făcut un raport de evaluare și niște anchete pentru a ști dacă acești bani chiar au fost folosiți pentru obiectivele uh, inițial anunțate. Vă mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Există două fațete ale problemei. Da, recunosc că acest fond a făcut o muncă extraordinară și a ajutat pe cei mai vulnerabili. Dar fațeta cealaltă a problemei este faptul că e vorba de bani publici, bani din partea contribuabililor și dacă există cazuri de corupție de deturnare, atunci acest fond nu mai este credibil. Eu vreau să găsesc acele măsuri suplimentare care pot să fie până în, la vară, astfel încât să putem să reluăm plățile. Trebuie să identificăm la nivel de țară despre uh, ce măsuri trebuie luate, pentru că noi am auditat ce se întâmplă la sediu, dar atunci când Uh, um, e vorba despre ce se întâmplă la nivelul fiecarei țări beneficiare, există multe elemente de risc. Evident că am fi vrut să facem tot ce putem ca să nu suspendăm plățile și vrem să ne mișcăm repede. Căci, dacă cumva la anul se va afla că au existat uh, cazuri de folosire ilegală a banilor, dumneavoastră veți fi primii care o să-mi spuneți, domnule comisar, știați că există asemenea neregularități, de ce nu ați luat măsurile care se impun, de ce nu ați suspendat plățile și atunci eu prefer să fac altfel. Eu vreau ca până la vara să găsesc aceste măsuri suplimentare de luat, să știu cum se pot face inspecții în aceste țări, astfel încât credibilitatea acestui fond și credibilitatea felului în care sunt cheltuiți banii contribuabililor europeni să nu poate să fie puse sub semnul întrebării. Mulțumesc, doamna președinte. Trecem acum la următoarea întrebare, cea adresată domnului comisar Tajani, adresată de domnul Higgins, despre marcajul uh, CE. So, Commissioner, when you are ready. Domnule comisar, Vă rog să luați cuvântul atunci când sunteți gata. Commissioner, please. Domnule comisar, aveți cuvântul. Archio. Domnule președinte, domnule Higgins, știți că marcajul este fundamental pentru buna funcționare a pieții interne. Adoptarea noului cadru normativ în anul 2008 a întărit fiabilitatea acestui marcaj. În primul rând, pentru că sistemul de certificare a produselor a fost consolidat apoi pentru că a existat o mai bună supraveghere a pieței din partea autorităților naționale, pentru că ele trebuie să controleze declarațiile de conformitate a fabricanților și în plus trebuie să controleze acele organisme care pot să elibereze certificate de conformitate. Apoi, statele membre au fost obligate să uh, uh, întărească controlele vamale astfel încât să se asigure că numai produsele care corespund normelor europene, numai produsele care corespund normelor europene pot să intre pe piața internă. Și noul cadru normativ a mărit, cum spuneam, credibilitatea uh, marcajului CE și toate aceste produse Uh, sunt o garanție de calitate, uh, reprezintă o garanție de calitate atât pe piața europeană cât și pe piețele internaționale. Și am încercat să facem așa fel încât să nu mai existe uh, uh, o folosire abuzivă a acestui marcaj pentru produsele importate și care au fost fabricate în țări terțe. Operatorii economici sunt cei care ar trebui să organizeze campanii de comunicare în ce privește acest uh, marcaj și trebuie să se explice consumatorilor care sunt avantajele pe care le reprezintă produsele care poartă acest marcaj. Campania de comunicare ar trebui să permită uh, o mai bună înțelegere a felului în care funcționează uh, aplicarea acestui marcaj. De asemenea, uh, ar trebui să se poată uh, intenta mai ușor procese în cazul folosirii abuzive a acestui marcaj. Credem că astfel produsele europene vor fi mai competitive. Atunci când încheiem acorduri cu țările terțe, când purtăm dialoguri, mai ales cu țările din regiunea Mercosur și uh, îndeoseb cu Argentina, am uh, promovat uh, modelul nostru tehnic și de reglementare pentru marcajul CE. Pentru că am dorit să promovăm soluții uh, care să fie cât mai favorabile uh, uh, uh produselor făcut, uh, uh, fabricate în Uniunea Europeană. Eu mă voi deplasa în America Latină în um, această primăvară și voi vizita Argentina, Brazilia și Chile și voi um, dezbate din nou despre um, această temă. Sperăm că mecanismul legat de uh, marcajul CE va continua să funcționeze bine și pe viitor și că va întări, va mări competitivitatea produselor noastre. Vă voi ține la curent cu ultimele evoluții în acest domeniu și Comisia va reexamina în anul 2013 felul în care funcționează acest mecanism și va, va prezenta în fața Parlamentului European un raport de evaluare. Vă mulțumesc, domnule comisar. Am primit două cereri de întrebări suplimentare, domnul Higgins și doamna Țicău. Vă mulțumesc mult, doamnă președintă, mulțumesc pentru acest răspuns. Cred că conceptul este unul bun, să visează caracterul sigur și calitatea superioară a produselor produse în uh, Uniunea Europeană. Însă nu găsesc aici niciun fel de informații din partea Eurostat cu privire la uh, valoarea pe care acest marcaj îl are pentru întreprinderile europene. Cât la sută dintre întreprinderile europene știu ce înseamnă marcajul CE și, de asemenea, cred că ar trebui să exploatăm mai mult acest uh, marcaj.

că ați subliniat anumite probleme care se află în centrul atenției noastre. E adevărat că există produse uh, contrafăcute care sunt importate în mod uh, legal sau ilegal din afara Uniunii Europene și deci care au acest marcaj. Însă Comisia Europeană și instituțiile europene nu au propria lor poliție deci nu putem decât să avem încredere în controlele făcute de diferitele servicii uh, vamale care trebuie să uh, inspecteze toate produsele care intră în Uniunea Europeană și care apoi sunt comercializate și produse care uh, au uh, acest marcaj. Noi am lansat campania de informare nu numai, și am să răspund apoi întrebării domnului Higgins, deci noi am lăsat această campanie nu numai pentru ca marca, uh, marcajul CE să fie mai uh, folosit pe scară mai largă, ci și pentru a spune că uh, este o garanție de calitate și pentru a explica că era un bun instrument de luptă împotriva produselor contrafăcute pot să vă spun că uh, mi s-a părut important să merg la uh, portul din Rotterdam ca să trimit un uh, mesaj important în legătură cu felul în care trebuie controlate toate uh, produsele importante și asta deoarece era vorba despre unul dintre porturile cele mai importante din Uniunea Europeană. Da, în ce privește marcajul CE, și eu cred că ar trebui să fie, fie folosit mai mult. Suntem numai într-o primă etapă de aceea uh, am lăsat această campanie de informare, care de altfel a fost făcută și la solicitarea Parlamentului European. Îmi aduc aminte de vremurile când eram eu însumi deputat european și insistam asupra uh, faptului că ar fi nevoie de o, un marcaj care să ilustreze uh, um, respectarea mai multor uh, uh, legislații, mai multor standarde, a, un, mai multe reguli comunitare. Și știu cum spun că chiar și în timpul audierii, când eram candidat la postul de comisar, în urmă cu un an, mi s-a transmis această cerere. Mai mulți deputați au spus că uh, ar fi bine ca după marcajul CE acum să existe și un marcaj de calitate european. Eu nu sunt împotriva acestea, dar cred că ar trebui mai întâi să ne asigurăm că marcajul ce este folosit, cum spuneam, uh, pe o scară mai largă, să continuăm cu această campanie de informare și apoi să facem într-o a doua fază uh, um, mai mult pentru un marcaj de calitate și deci ar putea să existe inițiative ulterioare. Ar trebui să ne asigurăm că marcașul CE este folosit de toate uh, firmele europene, firme care probabil că ar trebui să uh, aibă la dispoziție mai multe inform um, informații. Și Vreau să-i mulțumesc domnului Higgins că, datorită întrebării pe care mi-a adresat-o, am avut o nouă ocazie de a vorbi uh, despre marcajul CE. Și eu cred că și uh, reprezentanțele instituțiilor europene în statele membre ar trebui să aibă această misiune, să informeze pe cetățenii europeni, să informeze firmele europene în legătură cu uh, marcajul CE. Și ar trebui să facem presiune asupra statelor membre astfel încât să existe o protecție și o supraveghere la frontieră și pe piață a, a uh, uh, folosirii ilegitime a, a marcajului CE, care de fapt ar trebui să protejeze produsele noastre interne, pentru că e vorba despre acele reguli comunitare care asigură a, protecția drepturilor consumatorilor. Vă mulțumesc, domnule comisar, spune doamna președintă, ca să-i mulțumesc pe cei care au așteptat cu multă răbdare în uh, sala plenului, vă propun să tratăm următoarele trei întrebări la un loc, întrebări care sunt tot pentru domnul comisar Tajani și să autorizez numai întrebări suplimentare din partea autorilor celor trei întrebări. Deci acum Trecem la întrebarea domnului Papa Nicolau despre caracterul heterogen al mediului antreprenorial din statele membre, apoi întrebarea din partea domnului Crowley despre întreprinderile mici și mijlocii și apoi întrebarea doamnei Harkin despre antreprenoriatul în țările în care se aplică măsuri de austeritate. Deci, nu vreau să fiu nepoliticasă, domnule comisar, dar vă rog frumos să uh, nu dați răspunsuri prea lungi. Bine, președinte, cercherò di essere preciso mult quanto... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Chiar și când eram deputat european, eram foarte concis și foarte precis în răspunsurile mele. E vorba despre interese importante care sunt aici în joc. Noi întotdeauna am vrut să sprijinim spiritul antreprenorial și mai ales să protejăm interesele IMM-urile. Am vrut să le sprijinim pentru ca ele să poată să aibă acces pe piețele terțe este pentru mine o prioritate. Cu atât mai mult cu cât în zilele următoare știți că vom revizui directiva adoptată în anul 2008. Mă refer, bineînțeles, la Small Business Act. Noi ne dorim ca uh, acest uh, um, acest act legislativ important să fie actualizat, să fie adaptat la realitățile pieții interne unice și să se facă mai mult la nivelul statelor membre. Și apoi vom monitoriza rezultatele obținute. Noi trebuie să garantăm că toate principiile enunțate în Small Business Act au fost bine aplicate, au fost respectate și că, cum spuneam, ele vor fi actualizate atât la nivel comunitar cât și la nivel național. Noi credem că trebuie să ținem mai bine cont de uh, uh impactul uh, tuturor procedurilor pe care trebuie să le respecte IMM-urile. Și vor exista mai multe măsuri care vor permite evaluarea aplicării acestui text legislativ și apoi determinarea acestor, acelor aspecte care trebuie îmbunătățite. Și vom încerca să avem același demers și la nivel național, mai ales în ce privește procesul decizional. Vrem să eliminăm disparitățile existente, să ușurăm povara administrativă. Vom iniția acțiuni uh, concrete precum folosirea uh, e-government și a uh, ghișeurilor unice pentru crearea de uh, întreprinderi și vom furniza soluții concrete administrațiilor naționale. De asemenea, vom încerca să favorizăm cooperarea transfrontalieră și să ne gândim și la interesele uh, tinerilor întreprinzători, precum și la interesele um, uh, firmelor uh, care um, suferă din cauza concurenței transfrontaliere. Ne-am gândit și la alte măsuri în favoarea femeilor întreprinzători Am discutat cu 250 de um, doamne ambasador care sunt întreprinzătoare, uh, care proveneau din uh, întreaga Uniune Europeană și sperăm să putem să continuăm cu asemenea inițiative. Iar în ce privește ajutorul la export uh, în afara Uniunii Europene dat IMM-urilor, pot să vă spun că de la începutul anului am lansat o vastă consultare publică astfel încât să vedem cum putem să uh, avem noi măsuri de uh, sprijin. Și avem și linii directoare uh, noi uh, în proiect pentru uh, folosirea mai eficientă a fondurilor publice de care pot să um, uh, pe care pot să le folosească IMM-urile. Lepdesc a fost uh, un proiect încununat de succes, de exemplu, pentru investițiile IMM-urilor în China. A existat și Enterprise Europe, un alt proiect uh, care a dat multe roade și noi ne gândim să facem și o comunicare pentru întărirea sprijinului acordat IMM-urilor pentru care să aibă un mai bun acces pe piețele țărilor terțe. În ce privește țările emergente precum China, vreau să vă spun că în cadrul Small Business Act, Comisia vrea să folosească fondurile pentru acțiunile pregătitoare, astfel încât în China și în India să se deschidă centre de asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii europene care ar vrea să uh, efecteze investiții pe aceste piețe. Și aș vrea să mai adaug că Mâine va fi numit noul domn uh, întreprinderi mici și mijlocii din partea Comisiei Europene, directorul general adjunct al Direcției Generale Enterprise, care va avea misiunea de a urmări cu toată atenția aplicarea Small Business Act și să se ocupe de interesele întreprinderilor mici și mijlocii în documentul trimis de Comisia Europeană către toate statele membre, cerem ca pe plan național să fie de asemenea desemnat un asemenea uh, reprezentant al uh, intereselor IMM-urilor, ca să existe o întreagă rețea de asemenea reprezentanți pe întregul uh, teritoriu al Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! În ceea ce privește întrebările suplimentare, dăm cuvântul uh, autorilor. Mai întâi, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru ce ați spus. Sigur că toate acestea sunt foarte ambițioase, dar aș vrea să ne întoarcem puțin în timp. Consiliul Concurență din 2008 a cerut statelor membre să reducă la trei zile termenul de creare a, unui, a unei uh, întreprinderi mici și mijlocii. După trei ani, vedem uh, după criza economică că în Grecia durează 15 zile să creeze o întreprindere, în Finlanda 18 zile și uh, tot așa. Sunt deci, suntem deci foarte departe de obiectivul stabilit. IMM-urile sunt necesare pentru dezvoltare. Vreau să știu cum poate Comisia să treacă de la intenții bune la adevărate acțiuni și cum își va armoniza procedurile. Domnul Crowley. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului comisar pentru răspuns și să spun trei lucruri. În primul rând, Help ul a fost o idee minunată pentru că IMM-urile au acces foarte greu la informații, mai ales în anumite sectoare și față de întreprinderile mai mari. Cred că și ideea ghișeului unic care a apărut uh, la nivel intern în Uniunea Europeană ar putea fi folosită mai bine și în statele BRIC, Brazilia, Rusia, India și China pentru a crește uh, exporturile și investițiile europene. Și în al treilea rând, modelul care a funcționat cel mai bine până acum a fost relația UE-Japonia. Aceasta a mers cel mai bine pe plan comercial în ambele regiuni și pentru investiții de asemenea și cred că acesta este standardul care trebuie urmat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar, întrebarea mea este dificilă. Se referă la statele care aplică măsuri de austeritate severe, cum este și țara mea, Irlanda. Ce vreau eu să spun, domnule comisar, este că IMM-urile au nevoie de acces la credit și nu îl primesc, din mai multe motive. Probabil pentru că băncile vor garanții mai mari decât pot ele să ofere sau uneori IMM-urile nici nu vor să riște să ia un credit la uh, ratele actuale ale dobânzilor. În acest context, poate Comisia să aibă în vedere alte măsuri, cum ar fi planuri de garantare pe termen scurt și soluții de microfinanțare? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Grazie. Vă mulțumesc, doamnă președintă! Eu sunt cu adevărat încântat de faptul că E a doua zi consecutivă când în centrul dezbatelor parlamentare se află IMM-urile. Și ne întrebăm cum putem să ajutăm mai bine IMM-urile pentru că ele să aibă acces la finanțări publice, la finanțări comunitare, mai ales în, ce pri- uh, în cadrul următorului program destinat acestor IMM-uri. Așa cum am spus în cadrul intervenției mele și așa cum am afirmat și ieri seară, asistența acordată IMM-urilor este din, pentru mine prioritară, din mai multe motive. Nu putem să ne gândim că vom ieși din această criză dacă nu ne uh, bazăm pe IMM-uri. Și în strategia Europa 2020 am pus în centrul preocupărilor noastre economia reală. IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei noastre reale. Și chiar și din punct de vedere social, IMM-urile pot să joace un rol hotărător, deoarece ele vor permite crearea de noi locuri de muncă în, în, în cadrul Uniunii Europene, chiar și atunci când uh, marile industrii vor suferi procese de restructurare. Deci, aceste întreprinderi trebuie să poată să fie competitive. Pentru a fi competitive, ele trebuie să fie inovatoare și pentru a putea face acest lucru trebuie să aibă acces la credite și datorită ajutorului Parlamentului am putut să adoptăm directiva care face parte din Small Business Act apropo de um, finanțările publice și este un mare progres pentru că încă din luna octombrie și în urmele patru luni am văzut că uh, această prevedere a devenit uh, uh, una care a putut să fie aplicată în întreaga Uniune Europeană și mai multe miliarde de euro au putut să fie folosite pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii. Și Așa cum s-a subliniat în documentul Parlamentului European despre uh, uh sprijinul acordat IMM-urilor, Comisia Europeană ar trebui să creeze un nou organism unde se vorbește despre dificultatea de uh, a avea acces la credite și despre cum se uh, poate uh, îmbunătăți situația IMM-urilor cu privire la credite. Și știți că există deja inițiative pozitive, de exemplu în Regatul Unit, unde uh, uh lumea uh, finanțelor a luat deja inițiative pentru a uh, ajuta economia reală și inclusiv IMM-urile și cred că a fost un mesaj important. Sarcina mea este să continui să sprijin uh, lucrările acestui uh, forum european financiar și să mă ocup și de alte aspecte precum uh, uh, transferurile de capital transfrontalier și de asemenea să fac în așa fel încât eventualele blocaje care pot să apară uh, în calea fluxurilor de capital, de exemplu între Banca Europeană de Investiții și băncile locale să fie eliminate și acum lucrăm la următorul program cadru. Cum spuneam, s-au obținut deja câteva rezultate pozitive și, repet, ce am spus aseară, pentru că nu știu dacă și deputații din această sală erau uh, de, prezenți și aseară, pot să vă spun în ce privește uh, directiva RICI. Am reușit să obțină o reducere de 60 până la 90% cheltuielile pe care trebuie să le suporte IMM-urile, am putut să uh, uh, duc la bun sfârșit traducerea în toate limbile oficiale din Uniunea Europeană a um, liniilor directoare uh, și a ghidului de aplicare a directivei RICI și asemenea inițiative vor continua, de exemplu unele pentru uh, sectorul construcțiilor. Voi face la fel și cu micro creditele. Am examinat cu atenție um, ce s-a întâmplat la Bruxelles în urmă cu două săptămâni când uh, um, a fost invitat la Bruxelles tocmai un reprezentant italian al unui mare organism de uh, microcredite. Este un sistem care funcționează foarte bine și cred că am putea să-l folosim de exemplu de bună practică. În ce privește uh, Uh, durata foarte diferită pentru crearea unei noi întreprinderi între un stat membru și altul, noi nu putem decât să cerem statelor membre să facă eforturi pentru a reduce cât mai mult birocrația. Știți că uh, birocrația europeană are partea ei de vină, dar credem că și birocrația la nivel național uh, ne face concurență. Atunci când încercăm să ne gândim uh, la um, diminuări, la reduceri. Credem că ar fi bine dacă și statele membre ar aplica aceleași standarde precum Comisia Europeană și anume să treacă cât mai puțin timp între momentul în care uh, se ia o inițiativă legislativă și momentul în care se ajunge la uh, uh, aplicarea concretă a unui text. Și atunci ar fi bine ca și în statele membre, în ce privește autorizarea noilor întreprinderi, aceste, uh, uh această durată de timp să fie cât mai scurtă. Președinta întrerupe comisarul. Uh, <clears throat> cer scuze, doamnă președinte, este un subiect deosebit de important și eu vreau să arăt că uh, m-am angajat serios în interesul IMM-urilor. Îmi pare rău dacă mi-am depășit timpul alocat. Îmi cer scuze față de dumneavoastră și față de uh, deputații europeni. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum trecem la prima întrebare adresată comisarului Sefcovic și am să rog să vină să ia loc imediat. Și este întrebarea doamnei Blinkeviciute și privește strategia despre calitatea de șanse în cadrul comisiei. Ready, please mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur că avem această întrebare pentru că avem uh, și o veste bună. De la 1 ianuarie încoace, numărul femeilor ce lucrează la comisie depășește numărul bărbaților. Este o veste bună, dar, bineînțeles, nimic nu ne face să precupețim eforturile de a sprijini femeile în funcțiile de conducere în nivelul superior și mediu și numărul de femei care ar trebui să fie administrator. Această uh, politica noastră privind uh, egalitatea de șanse va dura până în 2014. Uh, Femeile trebuie să reprezinte până atunci 30, uh, circa 30% din persoanele care ocupă posturile de administrator, 15% în nivelul superior, etc. Am reușit să obținem multe rezultate în ultimii ani, însă bineînțeles că dorim să continuăm în aceeași manieră. Care este metoda pe care o vom folosi? pentru a obține aceste ambiții. 30% dintre noile angajări în, de, la, pentru funcțiile de nivel uh, superior vor uh, fi făcute în rândul uh, femeilor, de asemenea 15% în, dintre, noi, dintre noi candidați la postul de administrator vor fi, fi femei și aceste persoane vor înlocui Um, persoanele care vor, angajații care vor ieși la pensie. Doamnă președinte, la nivelul uh, Parlamentului European situația este mult mai bună. Noi la Comisie încercăm să obținem aceleași rezultate, însă uh, nu putem face lucrul acesta decât uh, continuând bunul schimb de bune practici, Uh, nu putem face lucrul acesta decât uh, explicându-ne unii cel, celui, celorlalți modul în care ne implementăm uh, politicile. Am discutat această temă atât cu reprezentanții secretariatului, cât și cu reprezentanții administrației și cred că acest schimb de bune practici ne va garanta rezultate pozitive în cadrul tuturor instituțiilor europene. Doamna Bliche Viciute. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru aceste vești bune. Vă salut, vă felicit pentru acest număr mare de femei din comisie, însă dați-mi voie să pun o întrebare suplimentară. Cât timp credeți că are nevoie, de cât timp credeți că are nevoie uh, comisia pentru ca nu doar 25 sau 30% dintre femei să ajungă la nivelul mediu și superior, uh, ci uh, procentul lor să fie mult mai mare. Ați vorbit deja despre acest obiectiv și nu ați răspuns clar la una dintre întrebările mele, care este, și anume, care este părerea dumneavoastră în calitate de comisar uh, cu privire la strategia privind egalitatea de șanse și șansele uh, oferite femeilor uh, de a obține funcții înalte în toate instituțiile Uniunii Europene. Acesta ar fi un exemplu și pentru sectorul privat. Președintă, <coughs> aș dori să extind puțin întrebarea colegei mele și anume să-l întreb pe domnul comisar uh, dacă există uh, de asemenea o strategie privind egalitatea de șanse și mă refer aici la angajarea în funcții de conducere de nivel mediu și superior în instituțiile europene a a persoanelor din noile state membre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, și pentru întrebările suplimentare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cifrele pe care le-am menționat poate nu sunt uh, Uh, pe atât de ambițioasă pe cât ne-am fi dorit. Însă adevărul este următorul. În momentul în care am început în 95 cu strategia privind uh, egalitatea de șanse în cadrul comisiei, am reușit să creștem de 5 ori numărul femeilor în funcții de conducere. Deci vă dați seama, diferența este marcantă. Bineînțeles, trebuie să ne gândim la care era pragul în trecut, e drept unul foarte scăzut și de asemenea trebuie să ne gândim și la mediul european în care acționăm în momentul de față și acesta este o, un răspuns parțial la a doua întrebare. Politicile care uh, îmbunătățesc condițiile uh, pentru femei atât în instituții cât și în celelalte, la, în toate companiile europene, bineînțeles trebuie să se îmbunătățească. Ce înseamnă lucrul acesta? Uh, timp flexibil de lucru, uh, oferire de asistență maternală, de asemenea uh, o serie de alte condiții care să le permită femeilor să evolueze pe ierarhie, în ierarhie. Iar lucrul acesta am încercat să-l garantăm deja la nivelul uh, instituțiilor europene, însă în continuare disparitățile între statele membre sunt mari tocmai, uh, într-adevăr. Tocmai de aceea, doamna vicepreședinte Reding propune acum o strategie uh, care vizează uh, nivelul de conducere la nivel antreprenorial. Această strategie va uh, fi discutată în următoarele săptămâni cu reprezentanții ai mediului. Ce trebuie să facem noi? Să impunem sisteme de cote obligatorii, să aplicăm sistemul pe care îl uh, aplicăm în cadrul uh, comisiei, să oferim Uh, diferite stimula- stimulente directoratelor generale care oferă într-adevăr condițiile necesare pentru femei. Nu știm încă, însă vom evalua toate măsurile luate până acum și vom lua deciziile corecte. Vă mulțumim, uh, domnule comisar, ne cerem scuze că ați rămas atât de târziu. Uh, ne cerem scuze și interpreților. Toate întrebările care nu au primit un răspuns vor primi un răspuns în scris Domnule Kelly, doar o observație. Știu că mulți membri vor fi de acord cu mine, nu e o problemă pe care o am în, cu dumneavoastră. Este vorba despre modul în care organizăm această sesiune de întrebări și răspunsuri. Nu știm în niciuna dintre sări, serii câte întrebări vor, fi, vor primi un răspuns, care va, este timpul care ne este acordat. Nu știm dacă avem un uh, comisar care să ne răspundă la întrebarea. M-am întâlnit cu doamna Ludford, a întârziat la cine, tocmai pentru că aștepta să primească un răspuns la întrebări uh, întrebarea ei. Eu am făcut exact același lucru. Prin urmare, cred că membrii ar trebui să afle de la bun început câte întrebări vor, își vor primi răspunsul în sesiunea plenară. Dacă uh, ne-am fi dorit un răspuns în scris, am fi trimis un e-mail în, uh, în prealabil, nu am fi stat uh, aici. Acesta este com- comentariul meu. Nu am nimic împotriva dumneavoastră, tot respectul, însă e o problemă de procedură. Vă mulțumim foarte mult, domnule Kelly, pentru această intervenție. Uh, dați-mi voie să vă spun că în calitate de vicepreședinte care se ocupă de această parte a întrebărilor, uh, Trebuie să recunosc că nu am reușit încă să aplicăm toate cele pe care le-am stabilit prin intermediul acordului interinstituțional cu Comisia. Uh, era vorba despre reguli de îmbunătățire a acestei, a acestei perioade alocate întrebărilor. Domnul Sefcovici, Sefcovici este aici și mă bucur că este aici pentru că va vedea care este situația de fapt, își va da seama care erau obiectivele pe care le vizam noi în cadrul acordului, negocierilor privind acordul interinstituțional. Vă mulțumesc, domnule Kelly, le mulțumesc inter- interpreților <laughs> și acum suspendăm ședința pentru șapte minute. Ne reîntâlnim la